Doamnelor și domnilor, bine ați venit la a doua parte a întâlnirii de astăzi. Cred că ar fi o idee bună să începem chiar acum. Doresc să urez un călduros bun venit secretarului de stat spaniol, domnul Diego López Garrido, care este un oaspet obișnuit al comisiei noastre, lucru pe care îl apreciem foarte mult. Am avut uh, o colaborare foarte bună și dumneavoastră ați venit la noi și ne-ați invitat să participăm la întâlnirile dumneavoastră și împreună cu doamna Verno și cu doamna Comi am participat la conferința din Palma de Mallorca referitor la siguranța consumatorilor, foarte interesantă. Și vreau să exprim public mulțumirile tuturor membrilor comisiei noastre pentru că m-ați invitat să particip la prânzul pe care l-ați organizat uh, la Consiliul pentru Concurență în mai. Și am putut discuta și despre piața internă, un subiect foarte important pentru noi. Sper că și pentru dumneavoastră. Sper că v-a ajutat să uh, puneți într-un context uh, perspectivele concluziilor raportului domnului Monti. Și am vrut să menționez acest lucru și public. Am să-i dau cuvântul domnului secretar de stat pentru a ne spune câteva cuvinte, apoi trecem la întrebări și știu că aveți doar o oră la dispoziție, după care trebuie să plecați la Madrid. Este o plăcere să vă avem astăzi alături de noi și acum așteptam să ne vorbiți despre concluziile președinției dosare și despre ce estimați că se va întâmpla în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ați spus la începutul întâlnirii de astăzi. Sunt extrem de încântat că am posibilitatea să participă astăzi la întâlnirea Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului. Am să prezint prioritățile guvernului spaniol pentru piața internă. Pentru cele șase luni ale președinției noastre și eu am fost desemnat ca responsabil pentru Consiliul Concurenței pe durata președinției, mai ales partea care are legătură cu piața internă. și poate ar fi o idee bună să fac o prezentare de ansamblu asupra realizărilor noastre în ultimele șase luni în ceea ce privește piața internă, Consiliul Concurenței. Pot să vorbesc și despre domeniile în care s-a ajuns la un acord, în care s au înregistrat progrese, s-au înregistrat progrese și de asemenea am să vă vorbesc și despre eforturile care vor fi continuate de președinția belgiană, fiindcă știți că avem un trio al președinției împreună cu cea maghiară și cea belgiană și există o strânsă legătură între noi, ceea ce înseamnă că orice activitate care a fost inițiată în cadrul președinției spaniole va fi continuată sub președinția belgiană și, evident, lucrurile vor decurge într-un mod perfect profesionist, vom avea un program, există un program uh, care a fost adoptat uh, unanim pentru acest trio al președinției. Acest program a fost adoptat cu șase luni în urmă. Am să mă împart prezentarea în două părți, în două capitole principale. Primul se referă la relansarea pieței interne, care cred că este unul dintre principalele elementele strategice ale prezentului și viitorului Uniunii Europene și, evident, una dintre principalele priorități ale președinției spaniole a Consiliului. Știm că aceste subiecte sunt extrem de relevante pentru comisia dumneavoastră dat fiindcă vă ocupați de piața internă și protecția consumatorului, dar ele sunt foarte interesante și pentru comisie. Am să menționez o serie de inițiative și o serie de chestiuni specifice care au figurat pe ordinea noastră de lucru, pe ordinea de zi din ultimele luni. Am colaborat împreună cu Parlamentul și cu Consiliul, fiindcă Evident, suntem colegislatori în cadrul Uniunii Europene. În prima parte a prezentării mele, deci, care se va referi la aspectele orizontale legate de relansarea pieței interne, am să mă refer la aspecte foarte importante pentru președinția spaniolă, subiecte care au fost relevante și în cadrul discuțiilor din Consiliul Concurenței atunci când am discutat aspectele legate de piața internă. Evident, este esențială pentru redresarea economică europeană uh, și trebuie să vedem care este modul cel mai bun de redresare a pieței interne pentru a avea o redresare economică durabilă. Cu câteva zile în urmă, la ultima întâlnire pe care am avut-o cu Consiliul, fiindcă știm că în cadrul Parlamentului European uh, concluziile uh, sunt discutate împreună cu domnul Herman Van Rompuy. Deci, la ultima întâlnire cu Consiliul s-a făcut o menționare specifică a pieței interne și, dacă doriți, acesta poate fi privit ca un salt spre viitor, ca intrarea într-o nouă fază a procesului, lucru care s-a concretizat într-un set de inițiative care au fost foarte bine elaborate și care se regăsesc și în raportul profesorului Mario Monti și care constituie parte a strategiei pentru piața internă. Am aici acest raport de care vorbesc, care a fost prezentat pe 9 mai președintelui Barroso. Comisia intenționează să prezinte o serie de propuneri pentru a putea duce mai departe câteva dintre concluziile raportului Monti în octombrie și Consiliul European va trebui să se întoarcă asupra acestor subiecte în decembrie sau oricum până la finele anului. După cum vedeți, deci piața internă este percepută ca fiind unul dintre elementele strategice ale programului Europa 2020. Este vorba de strategia 2020 pentru pentru dezvoltarea economică și crearea de uh, noi locuri de muncă, unele calitative. Prin urmare, există această inițiativă a Comisiei. Avem și raportul profesorului Monti și o serie de inițiative întreprinse de Consiliu și de Parlamentul European. Prin urmare, toate aceste instituții și-au unit eforturile în cadrul unei, unei acțiuni generale. Și Consiliul Concurenței, cum probabil știți, s-a întâlnit de două ori pe durata președinției spaniole și l-a invitat pe profesorul Monti să participe la întâlnire, astfel încât domnia sa să aibă ocazia să ne explice care au fost elementele care au stat la baza raportului său și apoi, la următoarea întâlnire, atunci când raportul său era deja finalizat, a participat din nou la o întâlnire și a făcut o prezentare la care au participat mineștrii concurenței din piața internă. Aceasta a fost o întâlnire foarte importantă care s-a bucurat de contribuția prezentării domnului Monti. Prin urmare, în cadrul președinției noastre am reușit să organizăm o serie de întâlniri. De fapt, întâlnirile au început sub președinția suedeză și noi le-am continuat și mai mult le-am transformat în niște întâlniri strategice și ne-am asigurat că profesorul Monti va participa la discuțiile noastre, fiindcă am considerat că raportul său va fi un punct de referință foarte important pentru viitoarele eforturi europene de relansare a pieței interne. După cum știți, și după cum știe președintele dumneavoastră, domnul Harbour, consolidarea și extinderea pieței interne au devenit niște elemente esențiale, strategice ale acțiunii europene. Acesta este unul dintre rezultatele concrete pe care Uniunea Europeană uh, și le-a asumat în cadrul președinției spaniole. În cadrul celor două întâlniri pe care le-am menționat, prima întâlnire la care a participat uh, profesorul Monti și cea de-a doua la care a participat și domnul Harbour. Uh, ni s-au alăturat și domnul Tajani și comisarul Barnier la prânzul uh, informal și au menționat rolul important pe care l-au avut de jucat în acest domeniu. În cadrul discuțiilor care au avut loc, am subliniat rolul important al pieței interne în ceea ce privește ieșirea din criză în ceea ce privește redresarea economică. Într-adevăr, piața internă este un instrument important pentru orice strategie de redresare. Trebuie să înlăturăm obstacolele în calea comerțului și piața internă poate să aducă o contribuție esențială la redresarea economică europeană, lucru care, evident, a fost stabilit ca fiind principalul obiectiv de realizat pe durata președinției spaniole. La prânzul pe care l-am avut cu profesorul Monti și comisarul Barnier, s-a spus că, din punctul de vedere al comisiei, este nevoie de punerea în aplicare a elementelor concrete din piața internă, de exemplu directiva privind serviciile, subiect la care am să revin puțin mai târziu, uh, fiind unul foarte important pentru Uniunea Europeană. Trebuie să încercăm să creștem PIB-ul și rata angajării forței de muncă la nivel european, Evident, aceste elemente sunt parte a strategiei globale de dezvoltare a pieței interne și, așa cum am spus, am să revin asupra acestor elemente puțin mai târziu, în cadrul prezentării mele. În ultimele luni au avut loc o serie de discuții strategice, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere economic. Și rezultatele acelor discuții uh, ne-au arătat că existența unor măsuri sectoriale doar nu ar fi suficiente pentru a relansa piața internă. Evident, este nevoie de înregistrarea de progrese în alte domenii. Trebuie întâi de toate să reușim să depășim anumite blocaje care există în anumite domenii ale pieței interne pe care, după cum am spus, trebuie să le depășim și acest lucru poate fi făcut doar cu sprijinul uh, politicilor adiacente, politica de mediu, politica fiscală și trebuie să ne axăm asupra consolidării și extinderii pieței interne în toate aceste domenii. În același timp, trebuie să analizăm și perspectiva externă a pieței interne și să subliniem aspectele din anumite sectoare. De exemplu, există o piață internă digitală și poate ar trebui să vă reamintesc faptul că există o propunere a Consiliului și Comisiei prin care se adoptă agenda digitală europeană. Aceasta se bucură de sprijinul Consiliului, um, lucru care a avut loc la 17 iunie. Aceasta a fost una dintre inițiativele emblematice care vor fi puse în practică în acest an. Există în total șapte astfel de inițiative emblematice, care sunt de fapt niște politici specifice care transpun în practică discuțiile noastre. Așa cum ne-a spus și domnul Harbour, evident există o strânsă legătură între acestea și strategia 2020. Avem, deci, raportul profesorului Monti și o serie de alte idei care au fost uh, promovate de către Parlamentul European. Raportul Greh, de exemplu, referitoare la consolidarea pieței interne cu un accent specific pe cetățenii europeni. Ideea fiind ca aceștia să observe o îmbunătățire a vieții lor de zi cu zi în urma consolidării și relansării pieței interne. Prin intermediul acestor politici, deci, piața internă va fi adusă mai aproape de cetățeni. Și apoi avem și documentul la Masur din 2008, care are de asemenea legătură cu toată această perspectivă de dezvoltare a pieței interne europene. din punct de vedere politic și economic. Instituțiile europene, Consiliul, sub președinția spaniolă, au făcut foarte multe în ultimele luni. Și așa să mă refer acum la câteva aspecte specifice care au fost abordate de către Consiliul și care sunt parte a activității și discuțiilor care se poartă în Parlamentul și Comisia Europeană. Am să încerc să trec repede prin ele și apoi vom încerca să le examinăm împreună în detaliu. Am să încep prin directiva privind serviciile, pe care am menționat-o deja la începutul uh, prezentării mele. Această directivă are legătură cu un sector al Uniunii Europene, care acoperă 60-70% din venitul național brut european și, de asemenea, o, ma, un mare procentaj al forței de muncă. Acest sector însă s-a confruntat cu o serie de blocaje care i-au redus potențialul, mai ales Mă refer aici la protecția consumatorului și crearea de locuri de muncă de calitate. Prin urmare, directiva privind serviciile este una dintre reformele structurale cele mai importante la nivel european. Vorbim despre strategia 2020 și despre nevoia de reforme ulterioare, dar cred că directiva privind serviciile reprezintă una dintre cele mai importante reforme structurale pe care le avem până în prezent. Există o serie de state membre care încă nu au implementat în totalitate această directivă și în întâlnirile pe care le-am avut în Consiliul Concurenței în aceste șase luni, am subliniat în fața statelor membre cât de important este să se implementeze această directivă. Deocamdată suntem într-o fază de evaluare reciprocă. Aceasta a ocupat principala parte a întâlnirii Consiliului Concurenței. Această fază de evaluare reciprocă va, se va întinde pe durata acestui an este foarte importantă, fiindcă trebuie să ne asigurăm că statele membre sunt angajate și că directiva este implementată în mod adecvat până la mm, ultima dispoziție. Și sperăm că până în decembrie Comisia va transmite Consiliului și Parlamentului un raport, așa cum se prevede în articolul 39 din directivă. Un alt sector important despre care vreau să vorbesc, mai ales în această perioadă de criză, lucru relevant mai ales pentru IMM-uri, îl reprezintă lupta împotriva gradului crescut de îndatorare sau al uh, neplății datoriilor. Există această situație cu care se confruntă multe companii. E un aspect pe care trebuie să-l discutăm și acolo unde există probleme legate de obținerea de credite sau de împrumuturi de către o companie în Uniunea Europeană, este foarte important să analizăm aceste aspecte, fiindcă întârzierea plăților în anumite cazuri poate să ducă la dispariția unei companii. Trebuie deci să ne asigurăm că nu există astfel de întârzieri în cadrul tranzacțiilor comerciale. Și este foarte important ca atât Parlamentul cât și Consiliul să ajungă la un acord referitor la aceste aspecte. Știm că Parlamentul European urmează să adopteze un mandat care să permită o acțiune tripartită cu Comisia și Consiliul în acest sens. În cadrul Consiliului, noi așteptăm să fie stabilită o dată de către Parlamentul European pentru trialogul din acest domeniu, fiindcă este extrem de important. Prin urmare, am fi foarte încântat să avem o astfel de dată stabilită, astfel încât să putem iniția discuțiile pe acest subiect și anume această inițiativă uh, legislativă pentru a putea ajunge la un acord final referitor la întârzierile la plată. Evident, este vorba despre o directivă extrem de complexă. care are mai multe dimensiuni și sper că vom putea avea acest trialog cu Parlamentul European cât mai repede posibil. Acum, trec la a treia categorie de chestiuni și anume cea referitoare la proprietatea intelectuală. Există aici mai multe subiecte relevante care sunt abordate la nivelul Uniunii Europene și ideea este ca în cele din urmă să se ajungă la un regulament. Am analizat subiectul contrafacerilor și al pirateriei. Știm că acest gen de activități ilegale sunt foarte dăunătoare, nu doar pentru dezvoltarea companiilor inovatoare în Europa, ci și pentru um, standardele de sănătate și siguranță ale, Uni- ale cetățenilor europeni. Am avut uh, un consiliu al concurenței pe 1 martie în care s-a adoptat o, o rezoluție pe baza unei comunicări a Comisiei în care s-a explicat poziția Consiliului în ceea ce privește lupta împotriva contrafacerilor și pirateriei. Și suntem uh, convinși de faptul că în ceea ce privește legislația care are legătură cu drepturile de autor, aceasta va fi adoptată și va fi implementată la nivel european. Deci avem un acord în ceea ce privește combaterea pirateriei și contrafacerii, numit acordul ACTA, și de asemenea drepturile de proprietate intelectuală și mă refer aici la protecție acordată brevetelor, am avut discuții cu Comisia Europeană și este foarte important să avem uh, un sistem comunitar sau european de brevetare, astfel încât să putem consolida siguranța juridică și activitatea de inovare a companiilor europene, lucru cu atât mai important pentru IMM-uri. Și acesta este instrumentul pe care noi, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să-l folosim în lupta împotriva contrafacerilor. Președinția spaniolă este convinsă că se va găsi o abordare echitabilă din perspectiva temeiului juridic și a limbilor care vor fi folosite și sperăm că în curând vom putea să avem și un brevet comunitar, un brevet european. Și de asemenea, mai există un alt domeniu, un, o a patra categorie de subiecte care au strânsă legătură cu piața internă și mai mult cu protecția consumatorilor și mă refer la proiectul de directivă privind drepturile consumatorilor. Pe 25 mai s-a întâlnit uh, cel mai recent Consiliul al Concurenței și ca a s-a discutat foarte mult acest subiect, au avut loc niște discuții foarte interesante. Am acoperit o gamă largă de subiecte și, din punct de vedere politic, pot să spun că a fost foarte relevant. Am avut o majoritate principală a statelor membre care sunt favorabile abordării uh, din Parlamentul European, care sunt favorabile acestei evaluări comune Acest lucru deja v-a fost adus la cunoștință atunci când am participat la ultima dumneavoastră întâlnire. Deci încercăm să ne depărtăm de o armonizare maximă, fiindcă în cele din urmă am conchis că nu este o abordare chiar așa de practică și Consiliul Concurenței a discutat o nouă abordare și sperăm că acum vom putea cât mai repede să ajungem la un acord cu Parlamentul. Trebuie să spun că textul la care am lucrat în cadrul Consiliului în vederea discuțiilor din Consiliul Concurenței va fi prezentat mâine, 24 iunie, în grupul de lucru al Consiliului E vorba de o propunere pe care am uh, pregătit-o împreună cu guvernul belgian, dat fiindcă ei urmează să asigure președinția Consiliului și așa ne vom asigura că există până la finele acestui an un acord politic în toate instituțiile europene. Cel puțin aceasta este intenția noastră. Așa că, în încheiere, vreau să mă refer și la regulamentul referitor la materialele textile. Și aici așteptăm uh, mandatul din partea Parlamentului European pentru a putea începe lucrul la detalii. Și acestea fiind spuse, cred că am reușit să vă refer o privire de ansamblu asupra principalelor puncte de discuție care au existat la nivelul Consiliului. A fost o abordare generală pe care o avem față de piața internă. Cred că astfel am reușit să vă clarific puțin care a fost activitatea Consiliului împreună cu Comisia și Parlamentul, evident, pe durata acestor șase luni a președinției spaniole. Domnule președinte, stimați membri, am să închei prin a vă spune că, iată, ne aflăm într-un moment în care criza economică reprezintă, să spunem, un stimulent deși pare oarecum paradoxal, dar ne stimulează să fim mai fermi în ceea ce privește consolidarea și extinderea pieței interne. Și considerăm că guvernele statelor membre și instituțiile europene, Consiliul, Comisia și Parlamentul trebuie să colaboreze, să lucreze împreună pentru a găsi o bază de lucru comună prin care să transforme această criză economică între, într-o ocazie de creștere a Uniunii Europene și într-o ocazie pentru a extinde nivelul său de integrare, lucru care poate fi făcut cu ajutorul pieței interne. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule secretar de stat, pentru această perspectivă foarte largă Apreciem foarte mult nivelul de implicare al dumneavoastră în activitatea comisiei noastre. După cum ați spus, s-au înregistrat progrese foarte bune. Doamna Weiler va interveni acum pentru că știu că dorește să se refere la mandatul pe care l-ați menționat. Vom vorbi și cu coordonatorii despre asta mâine. Doamna Weisger m-a rugat să menționez și uh, directiva privind instrumentele de măsură, pentru care dorim să obținem o simplificare. Suntem destul de aproape de asta, însă în momentul de, casă, de față, să spunem, mai trebuie ajustați câțiva termeni. Are mandat de negociere, așa că așteptăm să vedem ce se poate face aici. Și sperăm că acest lucru să poată fi finalizat. Acum uh, dau cuvântul colegilor. Domnul Pușoi, domnul Verno, uh, domnul Trentafilides. Dacă mai dorește altcineva să intervină, vă rog să ne spuneți. Domnul Pușoi întâi. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, vreau și să mă alătur și eu uh, cuvântului dumneavoastră de felicitare pentru președinția spaniolă. A fost, fără îndoială, o foarte bună comunicare cu Parlamentul European și, în același timp, cu atât mai mult, o foarte bună comunicare cu Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Piața internă este una dintre cele mai importante realizări la nivel european și eu cred cu sinceritate că o mai bună și mai eficientă funcționare a pieței interne poate reprezenta un atu în încercările pe care le facem de a redresa economia europeană și de a ajuta multe dintre întreprinderile europene să depășească criza economică și financiară. Ați menționat raportul Monti și Așa cum uh, bine am înțeles cu toții, mai sunt încă multe de făcut pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței interne. În afară de directiva pentru servicii, care este un lucru extrem de important pentru comisia noastră, o altă directivă care a trebuit să fie implementată și unde avem probleme uh, reprezintă pentru noi un prilej de reflexie și, acea, și aceasta este directiva privind calificările profesionale. Acolo unde încercăm acum să vedem care sunt uh, cele mai importante obstacole și cum le putem depăși. Știu că nu au fost uh, discuții foarte ușoare în ceea ce privește produsele textile, în ceea ce privește uh, metrologia, în ceea ce privește produsele de construcții, dar am apreciat uh, ca foarte constructivă uh, atitudinea Consiliului și pentru aceasta dorim să vă mulțumim. Sper din tot sufletul să se ajungă la, o, uh, la un acord privind directiva privind plățile întârziate, pentru că uh, reprezintă una dintre preocupările noastre cea mai, dintre cele mai importante și, în mod evident, uh, va ajuta foarte mult uh, întreprinderile europene, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. În final, deși ține mai degrabă de politicile de sănătate, dar și comisia noastră a avut o opinie pe această chestiune, vreau să vă felicit pentru deblocarea, privind, deblocarea proiectului directivei privind sănătatea transfrontalieră. este una dintre realizările cele mai importante ale președinției spaniole. mulțumim pentru colaborare. Uh, Mulțumesc, doamnă Paniu. pardon, mă scuzați, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spuneam că nu sunt din același grup ca domnul Bușoi, dar uh, aș fi vrut eu să subliniez unele lucruri pe care le-a menționat dumnealui. Vreau în primul rând să mulțumesc președinției spaniole și să o felicit pentru că, așa cum a spus și domnul Bușoi, foarte rar am avut contacte atât de strânse la nivelul Parlamentului European cu diferiții miniștri din președinția spaniolă. Uh, Dumneavoastră ați venit la noi în comisie de multe ori, în comisia noastră IMCO, pentru că ne-ați spus că piața internă și relansarea acesteia este un aspect extrem de important, mai ales în această perioadă. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru că vă aflați acum într-o perioadă foarte dificilă și știu acest lucru. Cu siguranță ați încercat să fiți oarecum pionier în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, fiind prima președinție care a acționat în paralel cu un președinte al Consiliului pe 2 ani jumătate. Ați încercat foarte bine să faceți față în acestei situații, deși dumneavoastră nu aveți uh, o situație ușoară la nivel național. Aș vrea să insist asupra două puncte. Bineînțeles că ați vorbit despre buna transpunere a directivei serviciilor, care este absolut esențială. Am avansat destul de bine până acum și vom avea cu siguranță un bilanț uh, la sfârșitul anului. Vreau să reiau ceea ce a spus domnul Bușoi, pentru că există o interferență între directiva serviciilor și cea pentru profe- calificarea profesională. Ați spus că nu ajunge să luăm uh, măsuri sectoriale pentru a rezolva această criză, că este nevoie de politici industriale, de politici de cercetare la nivelul Uniunii și ați vorbit în același timp și de formarea profesională. Dacă citim presa spaniolă în ultimele zile am uh, aflat că ați lansat o campanie foarte importantă de formare profesională a tinerilor, mai ales pentru că șomajul este foarte ridicat în rândul tinerilor în Spania. Cred că este important să putem purta această dezbatere pe care dumneavoastră o purtați la nivel național și la nivel european, poate prin intermediul unei reforme a directivei pentru calificarea profesională. Știu că acesta este un dosar foarte complicat, dar contăm pe dumneavoastră pentru că ați făcut deja pașii importanți pentru a începe în această direcție. Dumneavoastră, de asemenea, ați relansat un aspect foarte important, dar pe care putem merge chiar mai departe, și anume directiva privind îngrijirea transfrontalieră. Aș dori să vă rog să transmiteți mulțim, mulțumirile noastre lui Trinidad Jimenez, care a reușit prin acest text să pună din nou pe picioare regulamentul 843 care dă oarecare siguranță juridică pacienților și în același timp a adus din nou pe masa negocierilor uh, sistemele de um, protecție socială și a adus din nou pe masa discuțiilor acest subiect în Europa. Apoi, în ceea ce privește protecția consumatorilor, aș vrea de asemenea să spun că am um, început o politică unică în momentul de față cu ajutorul uh, Statelor Unite, așa cum ați spus dumneavoastră că s-a întâmplat și la Palma săptămâna trecută. Sperăm că și China și alte state vor colabora cu noi și sper că dumneavoastră veți putea transfera această informație și președintiei belgiene, care, ca și dumneavoastră, a introdus cuvântul social ca fiind un cuvânt cheie în, din prioritățile președinției. Vă mulțumesc! Uh, uh, Doamna Weiler are cuvântul. Da, într-adevăr, am apăsat butonul greșit. Aș vrea și eu să vă mulțumesc în numele meu pentru ultima prezentare pe care ați făcut-o aici noi în comisie. Într-adevăr, consider că acesta este un uh, sfârșit uh, foarte glorios în care putem de asemenea să trecem în revistă ceea ce am reușit în această președinție, dar ar trebui să menționăm și ceea ce nu s-a reușit. Trebuie spus că dumneavoastră ați avut o perioadă dificilă ca fiind prima președinție după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, toată lumea, mai ales statele membre, au fost cam neobișnuite cu ceea ce se întâmpla. Dumneavoastră ați fost primii care ne-ați ajutat să luăm un, o inițiativă, cum ar fi uh, plățile uh, cu întârziere, la care noi am fost o comisie motor. Ați arătat că mai există ceva timp de, care să fie, de care este nevoie pentru ca să meargă lucrurile cum trebuie. Poate că lucrurile se împiedică în noile proceduri, dar dacă un grup uh, mic cu trei uh, persoane reprezintă cinci păreri, e destul de dificil, într-adevăr. Și vreau să mai menționez un ultim punct care, din păcate, tot are un, o tentă critică și dorește să, oarecum, să mai diminueze euforia, și anume dosarul uh, plăți întârziate. Ne-am fi dorit în acest dosar o abordare mai consistentă, mai coerentă și mai curajoasă, dacă pot spune. În această comisie ne-am uh, pus de acord pe compromise importante la cinci dosare majore și am așteptat apoi ca și la Consiliu să se întâmple același lucru. Din păcate însă nu s-a întâmplat așa. Desigur, lucrurile nu țin neapărat de președinția dumneavoastră, ci trebuie să o spun cu critica aferentă că probabil din cele 27 de state membre, puține sunt uh, însă cele care nu își doresc încă această legislație. Și fiind dat că acestea nu au colaborat în cadrul președinției la fel de constructiv cum ar fi trebuit și cum ar fi fost bine pentru acest dosar, este clar de ce s-a întâmplat așa. Deci, pe scurt, noi suntem foarte mulțumiți, am urmărit cu multă empatie aceste acțiuni dar e păcat că nu am avut încă un acord la plățile întârziate, dar aceasta nu este neapărat uh, problema dumneavoastră, ci probabil se explică prin diferențele de interese a celorlalte 26 de state membre. Sper însă ca mâine să reușim să ajungem cât de repede la un acord și că nu mai este nevoie de o întârziere, pentru că IMM-urile așteaptă cu interes să găsim o soluție. Mulțumesc! Well, thank you very much, Mulțumesc, doamne Weiler! Trebuie să mulțumim și în numele Comisiei întregi pentru felul în care a fost condus acest dosar și sperăm să facem uh, progrese în restul uh, lunii care ne mai rămâne. Acum, domnul Filidis, ultimul uh, vorbitor și după aceea îi dau cuvântul secretarului de stat și poate mai avem timp pentru câteva întrebări. Domnul Filidis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului ministru, mai ales pentru că ne-a prezentat uh, activitățile președinției spaniole. Am câteva comentarii de făcut. În legătură cu protecția consumatorilor, aș vrea să spun că sunt bucuros să aud că Există acum uh, o armonie în Consiliu pe tema standardizărilor. Acum, în legătură cu ajutorul față de IMM-uri, am senzația că președinția spaniolă nu a încercat în mod uh, suficient să se concentreze pe această problemă, concentrându-se poate mai degrabă pe salvarea sistemului bancar. Eu zic că ar trebui să facem mai multe pentru IMM-uri. În legătură cu directiva serviciilor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum uh, evaluați dumneavoastră gradul de dificultate la care se în care se împiedică această directivă. Oare n-ar trebui ca statele membre să facă mai multe eforturi pentru că lucrurile sunt extrem de complexe din perspectivă juridică? Îmi amintesc că la ultima dumneavoastră vizită în comisia noastră ați vorbit despre importanța tranzacțiilor transfrontaliere și de importanța pe care trebuie să o acordăm sporirii comerțului transfrontalier. Ați vorbit și de crearea unei noi personal, naționalități sau personalități care trebuie să fie legată de această, acest tip de acțiune. Vreau să vă întreb dacă și consumatorul a fost considerat în toată această procedură. Domnule secretar de stat, spune președintele, aș vrea să vă invit să răspundeți acum la cele patru întrebări care vi s-au pus până acum, mai bine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez o temă care a fost uh, menționată înainte de către doi deputați. Întârzierele de plăți la plăți. Domnul Bușoi și doamna Weiler au menționat această temă și vreau să mă refer la ea. În directiva cu privire la plăți este cu siguranță foarte important ca să găsim o soluție și pentru IMM-uri și în legătură cu ce a spus domnul uh, Triantafilidis, cred că într-adevăr este cazul să analizăm subiectul mai îndeaproape, pentru că pentru IMM-uri este un subiect crucial. Supraviețuirea IMM-urilor depinde de soluția pe care o vom găsi la această directivă. În momentul de față putem spune că suntem într-un cerc vicios, într-o fundătură, aș spune chiar, și s-ar putea să ajungem la ceea ce numesc eu mortalitatea întreprinderilor. Dar și sectorul public este afectat. Nu spun acum că are neapărat răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în sectorul privat, dar cu siguranță și acolo se văd anumite consecințe. Ideea ar fi să nu sufere IMM-urile de, mm, din cauza întârzierilor mm, care provin din alte domenii. În Uniunea Europeană există un număr foarte mare de tranzacții supranaționale, transfrontaliere și deci această dimensiune a devenit una foarte europeană. Pe lângă cetățenie, o altă soluție ar putea fi îmbunătățirea imaginii noastre și o mai bună credibilitate pentru Uniunea Europeană. Acest uh, dosar prezintă anumite dificultăți. Aceste dificultăți nu sunt neapărat esențiale, dar se regăsesc între Parlament și Consiliu. Există dificultăți de fond și dificultăți de formă. Ar trebui să găsim o soluție pentru amândouă. La dificultățile de procedură am spus deja că ar fi foarte important ca Parlamentul European să ia o decizie despre mandatul care să permită o relansare a trilogului. Doamna Weiler ne-a prezentat situația într-o manieră foarte satisfăcătoare, cel puțin eu sunt foarte mulțumit de ce ne-a spus. Mai există câteva puncte care au rămas în aer, mai ales în legătură cu directiva privind întârzierea plăților. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt rezolvabile aceste probleme. Având în vedere termenul uh, și întârzierele legate de verificare care se aplică părților contractante, dar și uh, sectorului sanitar, putem spune că aici, într-adevăr, mai este ceva de făcut. Plata autorităților publice, dobânzile la întârzieri, toate aceste puncte importante trebuie să le rezolvăm, dar cred că eu, eu zic că se poate găsi un acord. Pentru restul directivei, probabil nu va fi necesar să urmăm o procedură lungă legislativă. Bineînțeles că noi dorim ca acordul să se adopte înainte să plecăm în vacanță și cred că acest lucru este posibil. În orice caz, aceasta este intenția președinției spaniole. Nu mai avem multe zile, trebuie spus. Deci vom încerca să ne intensificăm eforturile în această direcție. Pot să vă promit acest lucru acum. Și sper să ajungem la un acord cu Parlamentul European cât mai repede. Odată ce aceste negocieri vor putea fi reluate formal, lucrurile deja vor sta mai bine. Pe de altă parte, deputații s-au mai referit și la problema generală a pieții interne, domnul Bușoi și doamna Verniu au vorbit de piața internă în general. Și ambii deputați au făcut referire la importanța formării profesionale a lucrătorilor, a profesioniștilor. Chiar dacă am primit două puncte de vedere diferite, eu cred că această specializare, pregătirea profesională este extrem de importantă în epoca actuală. Pregătirea tinerilor este un aspect important. Dosarul respectiv uh, a devenit unul esențial care se află chiar în inima strategiei 2020 formarea tinerilor și mm, calificarea lor pentru a deveni eligibili pentru locurile de muncă de astăzi. Sperăm să obținem o maximă mobilitate pentru că în ziua de astăzi formarea profesională este legată de mobilitate. Iată ce trebuie deci să avem ca obiective într-o piață internă. Faptul ca factorii de producție să poată să meargă acolo unde sunt cei mai eficienți să poată să se miște pe piața internă și acest lucru cât se poate de eficient. Ar trebui de aceea ca toți lucrătorii să găsească un loc în care să fie nevoie de calificările lor. Deci sunt de acord cu specificările dumneavoastră, domnule Bușoi, doamnă Verniu. Este într-adevăr un punct foarte important eu cred chiar că ar trebui să încercăm să apropiem formările profesionale în general în Europa una de alta pentru a facilita această schimbare, această mobilitate profesională. Mă refer aici inclusiv la, servi- la sectorul serviciilor în general în Uniunea Europeană. Obiectivul strategic al Uniunii pentru următorii 10 ani este exact o educație mai bună și o formare profesională pentru tineri. Acestea sunt, de fapt, uh, instrumentele cheie pentru a găsi un loc de muncă de calitate și aceasta va transforma Uniunea Europeană într-o entitate competitivă. Uniunea Europeană nu va putea să devină mai competitivă de, dacă um, face degradări sau dacă face rabaturi la formarea profesională. Trebuie să în niciun caz să nu tăiem din acest domeniu pentru că ar fi o greșeală foarte mare. Tinerii, de fapt, sunt deja cei mai afectați și vor fi și pe viitor cei mai afectați dacă nu facem nimic pentru ei. Strategia pentru Uniunea Europeană în domeniul ocupării este aceasta și mobilitatea profesională și mobilitatea pe piața muncii în general sunt uh, în inima strategiei noastre. Deci sunt absolut de acord cu ceea ce ați exprimat dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați. Mai mulți deputați s-au referit, mai, de, mai precis domnul Bușo și doamna Verniu, s-au referit la elemente foarte importante care au stat de asemenea la baza președinției spaniole. Este vorba de îngrijirile de sănătate transfrontaliere și serviciile de sănătate. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Pe 7 iunie la Consiliul EPSCO am ajuns la o versiune finală a acestei directive și trebuie spus că aceasta a fost blocată mult timp, dar datorită eforturilor pe care le-am făcut de toate părțile am reușit să deblocăm acest dosar. S-a discutat mult despre garanția pentru prestarea serviciilor medicale de calitate și despre organizarea și finanțarea sistemelor de sănătate din diferitele state membre. Vreau să mulțumesc și pentru faptul că ați menționat acest uh, punct ca fiind unul pozitiv și mulțumesc pentru felicitările pe care ni le-ați adresat. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, acesta a fost un element fundamental pe care trebuie să-l subliniem atunci când vorbim de ultimele șase luni și de colaborarea cu instituțiile în aceste șase luni. Acum, în final, dacă mai îmi permiteți, vreau să vă vorbesc doar pe scurt despre directiva serviciilor. Domnul Bușoi și domnul Tafilidis au citat această directivă și m-au întrebat care este părerea mea punctul meu de vedere, cu privire la aplicarea directivei în Uniunea Europeană. Eu nu cred că această directivă este ușor de aplicat, în primul rând, însă cred că este o directivă indispensabilă. Și fiind dat că nu este ușor de aplicat, fiind dat că este complexă, în legătură cu aspectele legislative care trebuie reformate în mai multe state membre, Va trebui, deci, să facem eforturi foarte mari. Directiva serviciilor reprezintă, de fapt, o reformă structurală importantă. Este, de fapt, esențială pentru relansarea economică. Directiva serviciilor este, în același timp, o directivă care cere un efort puternic din partea administrațiilor publice. Cunosc mai bine cazul Spaniei, bineînțeles, decât al altor state membre, Spania, de exemplu, a transpus la timp această directivă, deci înainte de sfârșitul anului trecut, putem deja spune că suntem un stat cu o puternică descentralizare, avem o administrație centrală și mai multe administrații regionale și locale. Toate administrațiile trebuie să aplice această directivă. Desigur că avem probleme și juridice și probleme și în ceea ce privește aplicarea uniformă a acesteia pe întregul teritoriu. În fine, pe scurt, colaborarea interinstituțională este absolut import, esențială la, pentru toate nivelurile statelor membre, pentru ca să funcționeze toate aceste transpuneri. Nu este suficient ca administrația centrală să aplice și să respecte această directivă. Dacă administrațiile regionale și locale nu colaborează, directiva va șchiopăta iar întreprinderile și IMM-urile vor continua să plătească, să aibă costuri ridicate administrative și vor avea o sarcină birocratică foarte mare și deci un obstacol în calea atingerii obiectivelor lor. Și nu cred că vom putea atunci vorbi de o liberalizare maximă în domeniul serviciilor. Deci dacă nu facem acest efort, nu vom transforma serviciile în Uniunea Europeană în unele competitive dacă nu există cooperare între diferitele niveluri pe care le menționasem înainte. O altă temă pe care au menționat-o deputații, domnul Harbour, a menționat uh, un dosar care sper de asemenea să se termine cu bine în cursul președinției belgiene. Este vorba de tabelele de corespondență și sper că în timpul uh, președinției belge acest, belgine această temă să găsească de asemenea o rezolvare. Avem un trio al președințiilor prin care funcționăm și avem mai multe strategii care vor putea fi aplicate pe parcursul la un an și jumătate. Vreau să revin și asupra ce a spus doamna Verniu, care a menționat uh, reuniunea care a avut loc la Palma de Mallorca. Seminarul cu privire la securitatea produselor care s-a desfășurat acum câteva zile în Palma de Mallorca a fost foarte interesant. Vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au fost prezenți acolo. În cadrul acestei delegații au fost prezenți mulți deputați din uh, partea Uniunii Europene, dar și reprezentanții OCDE-ului și al economiei în general și sunt convins că acest seminar va fi un pas înainte și va fi un instrument care ne va permite să facem progrese în uh, ceea ce privește securitatea produselor. Actorii implicați și-au arătat interesul de a modifica directiva și au spus că este nevoie de o cooperare între autoritățile vamale, serviciile de, produ- de protecție a consumatorilor pentru a garanta securitatea consumatorilor pe piața internă. Și cred că este foarte important să facem acest lucru pentru ca și consumatorul să-și regăsească încrederea în piața internă. Încrederea consumatorului este un element cheie și cred că această reuniune a arătat care este dimensiunea externă a pieței interne Repet, așadar, dimensiunea externă a pieții interne, pentru că în domeniul securității în general este foarte important. Nu numai economiile Uniunii Europene, dar și alte economii sunt afectate de acest aspect, mai ales țările care sunt într-un schimb comercial cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este unul dintre actorii importanți în comerțul internațional și deci o dimensiune externă a pieței interne nu poate fi negată. Cred că am vorbit despre toate punctele pe care le-au menționat colegii deputați. Vă mulțumesc pentru că m-ați lăudat, nu pe mine, ci Consiliul și președinția spaniolă și, de fapt, nu numai președinția spaniolă, ci și pe ceilalți reprezentanți ai guvernelor, cei de 26 care ne-au ajutat. Am lucrat foarte uniți împreună cu președinția spaniolă și mulțumesc tuturor celorlalte instituții care au ajutat la această cooperare. Atunci când găsim uh, un acord repede cu Consiliul, este mult mai ușor să lucrez cu celelalte instituții ale Uniunii, iar Parlamentul European și Comisia au uh, fost exemplari în această cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru aceste răspunsuri detaliate. Am notat ce ați spus despre directiva plăților întârziate, Acum doamna Tun, care a venit în final, dorește să pună și ea o întrebare. Da, putem să-i dăm cuvântul. Doriți să mai puneți această întrebare? Mă gândeam că poate vreți să-i spuneți domnului secretar de stat câte ceva despre planul nostru, despre forumul pentru piața internă. Știu că președinția spaniolă ar fi interesată să fie implicată în acest proiect al președinției belgiene. Poate puteți să spuneți despre acest proiect câte ceva. Panie președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu și eu printre cei care felicită Spania pentru această președinție. Trebuie spus în general că Spania este o țară în care rolul uh, esențial um, al Uniunii s-a putut vedea foarte bine. Dacă mă uit în Europa, văd că din ce în ce mai multă lume învață spaniolă și aceasta este o dovadă pentru interesul pe care lumea îl arată nu numai față de America Latină, ci și față de Spania. Eu sunt de aceea foarte încrezătoare că această președinție, chiar dacă se termină, va putea să emane mai departe viziunile sale pentru Europa, așa cum se întâmplă și cu colegii noștri din Parlamentul European, iar piața internă este un spațiu esențial care arată cât de importantă este o funcționare eficientă a cooperării la nivelul acesta. Mă bucur foarte mult că ați vorbit despre mobilitate. Există în continuare foarte multe obstacole pe care trebuie să le depășim în, caz, în drumul sau în calea mobilității. Uniunea Europeană va fi pedepsită dacă nu face aceste eforturi. De exemplu, nu putem să ne transferăm numerele de telefon în altă țară, prețurile pentru conversațiile în roaming sunt în continuare foarte ridicate și alte obstacole la îndemâna cetățeanului care trebuie rezolvate. Eu cred că de aceea nu va trebui numai să, să uh, transpunem directive, ci să răspundem și la alte probleme, cum ar fi drepturile pasagerilor, să vedem cum funcționează momentan Europa în acest domeniu. Eu doresc uh, Spaniei să mențină acest rol pionier și motor în Europa, chiar și după terminarea președinției. Dumneavoastră ați spus că legislația la cel mai jos nivel nu este întotdeauna luată foarte în serios de către autoritățile locale. Și atunci vă dați seama cum poate funcționa o legislație europeană. Trebuie deci să avem un contact mai bun cu nivelul local și regional. Dacă avem un contact mai bun cu ele, atunci uh, vom putea să ne ocupăm și de alte niveluri. Dar tot timpul trebuie să nu uităm să ne comunicăm interesele, pentru că cetățenii sunt cei care vor articula cel mai bine aceste obiective dacă le transmitem mai departe. Noi am vrea ca în cadrul comisiei noastre IMCO să uh, instaurăm un forum, un for, um, sperăm ca și președinția spaniolă să participe, chiar dacă prima reuniune va fi sub egida președinției belgiene și următoarea reuniune sub președinție maghiară, deci sperăm ca toate ce Consiliul, Parlamentul și Comisia Europeană și, bineînțeles, și mulți alți actori. Vreau să folosesc ocazia să le transmit colegilor că Prima reuniune de pregătire a avut deja loc și în noiembrie vom avea primul, prima reuniune a acestui for în cadrul comisiei noastre. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, am crezut uh, că doamna Tun uh, ar dori să vă mai pună o întrebare, dar poate doriți să răspundeți acum la această întrebare și după aceea vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult! și uh, vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, doamnă. Dați-mi voie să vă spun că vă împărtășesc uh, părerea. Priviți cu o bună, într-adevăr, contribuția pe care și-a adus-o Spania la această întreprindere europeană și pe bună dreptate spuneți că limba spaniolă este cu adevărat o limbă internațională. Iar aceasta este una dintre contribuțiile Spaniei la Uniunea Europeană. Este vorba de folosirea limbii spaniole, ceea ce, iată, netezește relațiile cu o regiune foarte mare a lumii, America Latină. Aveți mare dreptate când vorbiți despre importanța limbii spaniole. Mai mult, aș putea să vă spun că la Madrid a avut loc o întâlnire la nivel înalt între Uniunea Europeană și America Latină în timpul președinției spaniole și acesta cred că este unul dintre cele mai importante evenimente ale președinției noastre. Iar Uniunea Europeană are un dar de a juca un rol foarte important în toate domeniile de activitate și de um, viață în, în America Latină și cred că acest lucru a fost dovedit foarte clar de această întâlnire la nivel înalt între Uniunea Europeană și America Latină în care s-au semnat tot soiul de acorduri, printre care și unul cu Statele Unite ale Americii. Unul dintre acorduri este cel privind uh, drepturile pasagerilor, drepturile călătorilor. Și suntem pe punctul de a semna un acord Open Skies cu Statele Unite ale Americii. Iar acest acord uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii se îmbină foarte bine cu ce ați spus dumneavoastră. Este vorba de importanța mobilității la nivel european. Libertatea de circulație trebuie să reprezinte un obiectiv cheie, atât acum cât și pe viitor. Și până la urmă, bineînțeles, acesta trebuie să fie unul dintre principalele noastre obiective, pentru toți cetățenii europeni. Ați menționat uh, și unele piedici în calea libertății de circulație. Ați vorbit despre telecomunicații, telefonie mobilă, roaming. Cred că aceasta este ultima manifestare a protecționismului care își mai arată colții în unele locuri și pune piedici în calea mobilității. Sunt de părere că piața internă europeană merge mână în mână cu drepturile cetățenilor noștri. Vă reamintesc că președinția spaniolă că în timpul președinției noastre a intrat în vigoare Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum este ea consfințită în tratatul de la Lisabona și toate aceste chestiuni merg mână în mână cu drepturile omului și conceptul de cetățenie europeană în secolul 21. În încheiere, domnule președinte, Aș dori să salut inițiativa Parlamentului European de a înființa acest for uh, sub egida președinției belgiene, vă asigurăm că vom juca un rol activ, iar uh, acest for uh, va fi unul creator, inovator și foarte util. Poate fi pe bună dreptate zugrăvită ca una cea mai, din cele mai importante inițiative ale Parlamentului European. Și faptul că aceasta se naște acum sub președinția belgiană în cadrul troicăi uh, președințiilor Uniunii Europene este o veste foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult încă o dată. Doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul și implicarea dumneavoastră în activitatea comisiei noastre și entuziasmul și pentru entuziasmul dumneavoastră în ceea ce privește protecția consumatorilor și piața internă, chestiuni care se află în centrul activităților noastre modul în care ați primit dumneavoastră raportul Monti și uh, raportul grec al Parlamentului European au jucat un rol foarte important uh, și domnul comisar Barnier știe că mm, se bucură de sprijinul uh, Consiliului și Parlamentului European pentru um, un document foarte ambițios uh, în ceea ce privește piața internă. Deci este foarte important că s-a lansat acest proces care sperăm noi va fi încoronat cu succes. Încă o dată vă mulțumesc, a fost o bucurie pentru noi să vă avem alături de noi. Uh, uh, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, acum trecem mai departe la al doilea punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un prim schimb de opinii cu doamna Gebhardt, raportorul nostru. Uh, raport din proprie inițiativă privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile ne-am bucurat uh, că președinția spaniolă a acordat foarte multă atenție aplicării acestei directive, dar, într-adevăr, uh, mai avem uh, multe lucruri de făcut și vom vedea cum putem face toate aceste lucruri. O să-i dau lui Evelyn cuvântul imediat. Avem și raportori din umbră. Nu știu cine este raportor din umbră din partea verzilor. Eu sunt raportor din umbră pentru conservatori și, și reformiști. Iată, se reîntregește vechea echipă, dacă pot spune așa. Bine, puțin mai altfel. Doamna Svensa de la GUE nu este aici și domnul Salini e tot raportor din umbră. Și doamna Martin Pras uh, uh, ar trebui să fie aici. Uh, îi dau doamne raportor cuvântul pentru a ne spune cum deși să abordeze acest subiect foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că putem să lucrăm din nou împreună. De data aceasta nu pentru a pune la oaltă un text uh, legislativ, ci pentru a vedea cum se demonstrează în realitate uh, că am făcut uh, un lucru pozitiv cu acest text. Am spus de la început, de fapt, că nu vom avea, nu va fi suficient să întocmim un text și după aceea să-l uităm. V-am spus tot timpul că trebuie să verificăm cum a fost transpusă această legislație în uh, dreptul național și anume nu numai pe hârtie, în legislație, ci cum acționează respectiva directivă, care sunt consecințele ei. Este vorba de o legislație extrem de amplă și, după cum a spus și domnul Lopez înainte, este un dosar foarte complex, dar trebuie spus că a fost unul foarte necesar pentru a putea atinge în două sensuri ceea ce ne-am propus. Pe de o parte, doream ca piața pentru furnizorii de servicii să se deschidă în Uniunea Europeană să se deschidă așa încât persoanele care dispun de anumite calificări și meserii să poată să se miște concret în Uniunea Europeană cum doresc și, punctul 2, în același timp să fie garantată calitatea serviciilor și să se respecte dreptul muncii în statele membre fără să se degradeze standardele din respectivele state membre. Și cred că acest echilibru ne-a reușit prin textul acesta. Pentru a putea păstra însă acest echilibru, am uh, definit mai multe puncte importante pe care acum vreau să le verificăm printr-un studiu. Fie că va fi un studiu sau o notă explicativă sau oricum o fi, va fi un document care va putea să verifice ceea ce s-a întâmplat. Nu contează cum se cheamă. Pentru mine important este rezultatul și vreau ca rezultatul să fie grăitor, să putem cu adevărat să-l folosim când lucrăm concret. În acest studiu, cum o să-l numesc, voi încerca să răspund la anumite probleme care au reieșit din discuția când am, discuția pe care am avut-o când am întocmit directiva. După părerea mea, aceste puncte sunt importante, pe următoarele pe care le voi numi acum. Unul dintre ele este așa numitul screening al dreptului existent și aplicabil și care sunt uh, modificările care s-au făcut în statele membre după transpunerea acestei directive, cum a funcționat transpunerea în statele membre. Vreau să mă refer din nou la ce a spus domnul Lopez înainte. Nu este suficient să vedem ce se întâmplă acum la nivel național, ci tocmai în statele federale, cum ar fi Spania sau Germania, să vedem ce se întâmplă în comune, în uh, landuri în Germania sau în regiuni, în general, în uh, Spania, de exemplu. Și pentru ca să numim aceste două exemple, Important este deci să vedem cum s-a implementat uh, directiva la nivelul de jos, cum s-au organizat competențele statului respectiv care au mai multe straturi, cum ar fi și Franța într-un fel și alte state pot să fie verificate după acest criteriu. Cred că este important în primul rând să vedem ce s-a întâmplat deci cu această implementare pe mai multe niveluri. Știu că în mai multe state există reglementări orizontale și verticale care au fost adoptate în unele state doar orizontale, în altele doar verticale, dar este interesant să vedem cum s-au descurcat fiecare dintre state, dacă au fost suficiente regulamentele pe care le aveau, reglementările pe care le aveau uh, în nivel, la nivel național. La acest screening a mai fost și altceva important. Mă refer la un aspect pe care liberalii l-au uh, considerat foarte important, amendamentele pe care ni le-au înaintat, pe care le voi prelua, și anume că vrem să verificăm în acest studiu și în ce manieră furnizorii de servicii, dar și sindicatele sau uh, organizațiile de protecție a consumatorului sau organizațiile patronatele, organizațiile de angajatori au fost implicați în această evaluare, pentru că mi se pare foarte important să vedem cum reac- au reacționat diferiții actori în acest context. Un alt punct pe care vreau să insistăm în acest studiu și care cu siguranță nu vă va uimi este partenerul de comunicare unitar. Cred că întocmirea unei astfel de persoană de contact, în fine, oficiu de contact este foarte important pentru ca să putem gestiona mai departe ceea ce se întâmplă mai ales, de exemplu, la nivelul IMM-urilor. Pentru IMM-uri acest uh, oficiu va fi extrem de important. Vreau să vedem cum se va instala un astfel de punct de referință în statele membre. Din câte am văzut până acum, am senzația că unele state membre au reușit să preia foarte bine această idee. Nu este, idee nu este vorba numai de un portal pe internet, ci e vorba chiar de ghișee cu persoane concrete care ajută în caz de nevoie, în caz de probleme. Și chiar asta am vrut să subliniem, nu este suficient să avem un portal uh, internet în care să se poată găsi mai multe informații. Aici însă intervine și problema limbilor și vreau să recunosc că, domnule Bușoi, sunt de acord sau nu știu dacă poate a fost domnul Roșfor sau dumneavoastră care ați uh, abordat ideea ce limbi se vor uh, oferi, pentru că dacă se oferă numai limba statului respectiv sau dacă vor fi oferite și alte limbi. Nu sunt de acord să fie doar engleza. Aceasta pot să spun foarte clar. Dumneavoastră ați fost? A, domnule Hedegaard, eu nu aș vrea să alegem opțiunea doar cu engleză, pentru că mă gândesc că la ideea unui partener de discuție la granița dintre Franța și Germania, de exemplu, unde mai ales Germania, germana și franceza sunt limbile de comunicare comercială și în general de comunicare, mi se pare mai important ca în uh, oficiul francez să se vorbească și germană și în cel german să se vorbească și franceză. Sau, din nou, la granița dintre Germania și Polonia, mai degrabă poloneza mi s-ar părea importantă decât engleza. Cred că ar fi mai util pentru întreprinderi și nu numai engleza, vă rog, domnule Hedegar. Deci dacă spuneți că e nevoie de alte limbi, sunt absolut de acord și sper că sunteți de acord și dumneavoastră cu mine. Un alt punct care m-a interesat foarte mult este cooperarea administrativă. Această cooperare este foarte importantă pentru că în continuare vom avea dificultăți între administrațiile din diferitele state membre, mai ales când e vorba de drepturi de reședință sau um, dreptul um, unei întreprinderi de a funcționa într-un alt stat membru. Toate aceste autorizații trebuie în continuare acordate și trebuie de aceea să analizăm uh, situația în mai multe meserii, mai ales acolo unde calificarea uh, și diploma joacă un rol foarte important, să se garanteze o colaborare foarte bună. Și Malcolm, sunt de acord să preluăm propunerea pe care ai făcut-o tu cu IAMI, să vedem în ce măsură funcționează această propunere, dar mi se pare bună. Poate ar trebui să o reformulăm. Eu cel puțin nu am înțeles nimic la început, trebuie să recunosc din formularea dumneavoastră. Poate că engleza era mult prea elevată pentru mine care am engleza ca o limbă a treia, în orice caz este o problemă importantă pe care dorim să o rezolvăm. Apoi, aspectul evaluărilor reciproce. Cred că nu vreau să tai acest aspect, chiar dacă unii au dorit să Dumneavoastră, cred că mi-ați cerut să tăiem uh, această formulare. Evaluarea reciprocă, însă, mi se pare foarte importantă. Este, practic, cu o noutate pe care am preluat-o în directiva serviciilor și care n-a existat până acum în alte regulamente sau directive. Mi s-ar părea util să vedem dacă funcționează acest model, dacă merită, de exemplu, să preluăm legislația celuilalt sau dacă este un lucru superflu. Eu zic că pentru o dată avem un instrument pe care putem să-l testăm și aș vrea să știu cum funcționează. Dacă funcționează, în primul rând, poate că nu funcționează deloc. Aș vrea să rog PPE-ul, deci, să nu tai acest punct din propunere, așa cum a făcut-o până acum. Vreau, dacă se poate, să lăsăm aspectul acesta în studiu, mi se pare important. Un alt punct acum este domeniul de aplicabilitate al directivei. Sigur, un punct esențial unde trebuie să eliminăm toate neînțelegerile care au putut apărea la început. Nu este vorba numai de exceptările de la directiva serviciilor, ci este vorba și de delimitarea față de directivele verticale existente deja în Uniunea Europeană. Deci nu e vorba numai de articolul 2, ci și de articolul 3. Și propun de aceea o reformulare pentru ca să fie foarte clar că e vorba de articolul 2 și de articolul 3 care trebuie acoperite. Propunerile care au venit prevedeau uh, ca legătura cu directiva pentru recunoașterea calificărilor profesionale să fie făcută în acest uh, context și cred că de aceea acoperirea articolului 2 și 3 ar fi importante. Eu zic că această extindere se poate face. Iată, deci acele teme pe care le-am subliniat eu, dar ar mai fi și alte teme pe care am putea să le abordăm, mai ales vreau să vă spun că sunt foarte limitată de regulile pe care le avem în Parlament, pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că vrem să trecem foarte repede prin acest dosar și știu că domnului Schwab la reuniunea coordonatorilor îi promisesem că vom ajunge să votăm la plenul din decembrie sau că vom termina. Deci nu putem face un studiu enorm, putem doar să ne referim la anumite puncte concret și să facem o analiză pe puncte. Scopul este ca um, acest briefing note pe care l-a propus ca denumire domnul Hensling să fie gata până la sfârșitul lui septembrie. Sunt de acord cu această formulare, briefing note, și cred că putem apoi, pe baza acestui document, la sfârșitul lui septembrie, să facem un proiect de raport uh, și să mai facem alte propuneri. Iată, deci, acestea sunt punctele cele mai importante pe care vreau eu să le introducem în raportul meu. De asemenea, mai vroiam să vă mai atrag atenția asupra calendarului propus, așa cum uh, am discutat la reuniunea coordonatorilor dar cred că putem să lăsăm destul timp pentru înaintarea amendamentelor în momentul în care proiectul de raport există. Vom avea un schimb de opinii pe această temă, iar în iulie, septembrie, vreau să mă întâlnesc cu raportorii din umbră, cu toți împreună, și voi mai face propuneri atunci de termen, de date sau uh, de soluții pe baza acestor prime aspecte pe care le-am menționat și poate că vor putea și ei să-mi spună care este direcția pe care vor mai degrabă să o ia. Propun de asemenea organizarea unui workshop în care se va prezenta nota informativă, briefing note-ul, pe 29-30 septembrie, workshopul respectiv iar apoi voi putea întocmi proiectul de raport care va fi prezentat până în 26-27 octombrie cu un termen de depunere a amendamentelor pe 11 noiembrie, deci un termen de două săptămâni pentru depunerea amendamentelor, care mi se pare mai mare, mai bun decât ce avem de obicei pentru rapoartele de inițiativă. Eu zic că ar trebui să avem un calendar foarte clar pentru ca să putem lucra cu aceste termene în față. Iar pe 30 noiembrie la IMCO vom avea votul în comisie care ne-ar permite după aceea, într-adevăr, să votăm în plenara din decembrie. Decembrie este o lună importantă pentru acest proiect, pentru că la sfârșitul anului și la începutul anului viitor va avea loc o evaluare oficială a Comisiei Europene care va fi prezentată și astfel Parlamentul European este up-to-date și nu trebuie să rămână în urmă, ba chiar poate să prezinte evaluarea mai repede decât Comisia, poate că acest lucru va stimula Comisia să lucreze și mai repede, ceea ce nu e rău deloc, dar în orice caz dacă reușim să prezentăm evaluările în același timp, mai mult sau mai puțin, aceasta este o plusvaloare pentru activitatea Parlamentului European și pentru activitățile comisiei noastre. Și eu cred că ar fi bine dacă am reușit să ne ținem de aceste obiective de calendar. Sunt gata să colaborez strâns cu Comisia Europeană, vreau să o spun foarte deschis și mulțumesc uh, deja pentru documentele și informațiile pe care le-am primit din partea Comisiei. Plec de la premiza că aceste informații vor uh, fi și pe viitor transmise cât de repede din partea Comisiei către mine pentru ca să continuăm uh, tot așa și pentru a avea o bază foarte bună de colaborare pe viitor. Cam atâta până acum, domnule președinte. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare. Suntem cu toții de acord că această notă informativă, briefing note, ne va permite să începem să ne apucăm de treabă pentru a termina timp util cu calendarul. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Hanslich. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am putut să reluăm activitățile la directiva serviciilor. Vă amintiți din mandatul anterior că acesta a fost unul din actele legislative cele mai importante pe care le-am tratat pentru noi, reprezentanții noilor state membre. A fost un lucru extrem de important să fim implicați în acest uh, dosar. Am primit uh, documentele și a trebuit să arătăm că trebuie că facem față. Mă bucur în calitate de raportoare din umbră a grupului meu să pot colabora cu doamna Gebhardt și cu ceilalți colegi de la celelalte grupuri și să putem răspunde la întrebarea cu privire la implementarea directivei serviciilor în statele membre. Acesta este deja un pas foarte avansat. Dacă ne uităm la decembrie anul trecut, putem să ne amintim că nu eram foarte mulțumitor care era uh, numărul statelor membre care implementase directiva, iar acum, după puține luni, am putea spune chiar că situația s-a îmbunătățit considerabil. În continuare, însă, rămân foarte multe întrebări deschise și trebuie să încercăm să găsim o soluție la ele. De exemplu, ceea ce a spus doamna Gebhardt deja. Cum are loc implementarea la nivel uh, național sau se implică destul de bine și în nivelul local? Oare cei de la nivelul local știu de fapt că există o astfel de directivă? Sau și mai mult se pune întrebarea cum reușesc statele membre să informeze pe întreprinzători, de exemplu, pe antreprenori și pe actorii de pe piață că există o astfel de directivă și că pot să facă recurs la ea. Sau cum se întâmplă cu acele points of single contact? Uh, Există doar o limbă de circulație pentru punctele de contact? Care e situația în Belgia, de exemplu? Cu siguranță în Belgia trebuie să avem mai multe limbi în această instituție, dar în Polonia, de exemplu, numai poloneza e importantă. Iar la aspectele transfrontaliere între Polonia și Germania, dar da, trebuie să fie, cum ați spus dumneavoastră, să avem și o variantă în germană și să avem și lucrători care să știe germană. De asemenea, și în Germania ar trebui să fie lucrători cu poloneză. Dar asta nu este valabil numai pentru Polonia, ci pentru toate statele Uniunii Europene. Dacă chiar vrem să-i ajutăm pe antreprenori și pe proprietarii de întreprinderi, trebuie să facem ceva. Știți că acesta a fost una din aspectele cheie ale directivei acestea. Cu atât mai mult trebuie ca toți să găsim o soluție la serviciile transfrontaliere și în alte limbi. Eu zic că este important să oferim toată această paletă. Mi se pare important, de asemenea, în calitate de deputat în Parlamentul European, ca acest raport să exercite o presiune pe statele membre ele trebuie să vadă că noi nu am terminat acum și am predat armele, nu am renunțat, vrem să verificăm ce se întâmplă. Dacă noi cu toții care suntem aici interpelăm statele membre pentru a vedea în ce măsură implementează această directivă, cum o aplică, atunci deja aceasta este un instrument de presiune pe guvernele noastre din statele membre pentru a vedea ce au făcut cu directiva în respectivul stat. Apoi, cooperarea administrativă între statele membre, oare există cu adevărat? Funcționează aceasta? Și aceasta trebuie să verificăm. Au fost uh, înlăturate toate obligațiile care nu mai sunt uh, de actualitate acum că există această directivă? S-a simplificat ceva în procedurile administrative? Raportul acesta va avea un efect dacă noi continuăm să ne interesăm prin întrebări, întrebări pe care le adresăm guvernelor noastre sau instituțiilor noastre la nivel național și clarificăm lucrurile despre care este situația. Cred că angajamentul nostru este un aspect foarte important, ceea ce va duce și la o plus valoare pentru raportul de care vorbim. Și în final vreau să spun că acest calendar pe care ne-a prezentat Evelyn Gephardt este foarte bun eu cred că până în decembrie vom putea să terminăm întreaga acesta uh, aceasta întreg dosar și verificare. Toate documentele de care ai vorbit, Evelyn, sunt într-adevăr importante și propunerea de a organiza un workshop mi se pare foarte bun de asemenea. Putem discuta ce mai putem îmbunătăți în acel moment. Pentru că vorbim aici de libertate în acordarea serviciilor și în prestarea de servicii. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră plină de entuziasm și pentru sprijinul dumneavoastră înflăcărat. Domnul Lühegard, un nou venit uh, și ne bucurăm să avem uh, perspectiva dumneavoastră uh, obiectivă 100%. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să mă ridic la uh, nivelul așteptărilor dumneavoastră. În primul rând, vă rog să-mi dați voie să vorbesc daneză. Mulțumesc. Această directivă este într-adevăr una dintre chestiunile, dintre chestiunile cele mai importante pe care le-am discutat aici. Dacă ne gândim la potențialul directivei serviciilor, uh, la încercarea de combatere a crizei, trebuie să vă spun că sunt oarecum nerăbdător, fiindcă sunt de părere că trebuie, într-adevăr, să discutăm cu statele membre care nu au făcut încă nimic, fiindcă eu aș dori ca acest uh, potențial să se manifeste cât mai curând cu putință. Dacă analizăm raportul Monti, ne dăm seama că ocuparea forței de muncă într-un procent foarte mare depinde de această directivă. Doar 20% reprezintă tranzacții transfrontaliere. Iată, deci un potențial foarte mare care se pierde. Există acum acest proces de evaluare și am văzut că multe bariere naționale au um, căzut, mai există procedeul de screening, de analiză amănunțită acum, dar mai există multe piedici în calea unei adevărate piețe interne aici, fiindcă unele state membre încă nu au transpus toate prevederile, iar acest, toate acestea aduc cu sine costuri ridicate. O situație inacceptabilă, mai ales în situația de criză cu care ne confruntăm. Ceea ce mă îngrijorează pe mine sunt toate aceste lacune acest ghișeu unic de care am vorbit, acest uh, interlocutor unic, să zicem așa, și numai jumătate din statele membre au respectat această, uh, această cerință. Iar statele membre furnizează două treimi din uh, informațiile lor în engleză. Aici vorbim foarte mult despre chestiunea lingvistică și eu cred că uh, la graniță ar trebui să mm, Eh, să existe documente în mai multe limbi, dacă este vorba de cooperare între Germania și Polonia, bineînțeles, dar aici este vorba de cooperare între toate țările din Uniunea Europeană. Într-adevăr, această discuție este într-adevăr foarte importantă, dar trebuie să încercăm să înregistrăm progres, trebuie să găsim o singură limbă, fiindcă, iată, avem foarte multe IMM-uri care acum eh, nu reușesc să se descurce eh, cu acest ghișeu unic din cauza piedicilor lingvistice. Eu uh, nu vreau acum să începem uh, o discuție delicată asupra limbilor străine. Pentru mine ar fi engleza, este limba internațională pe care toată lumea o știe, dar putem mai vorbim și despre alte, putem să mai încercăm și alte limbi străine, dar nu are niciun sens să avem 23 de limbi diferite înseamnă, înseamnă să ne dăm cu stângul în dreptul. Bun, facem niște pași înainte, niște pași înapoi, trebuie să depășim unele piedici, dar această chestiune lingvistică trebuie să fie rezolvată, fiindcă reprezintă una dintre cele mai, unul dintre cele mai mari obstacole la ora actuală. Ce putem face? Ei bine, cred că, în primul rând, Comisia trebuie să exercite în continuare presiunea asupra statelor membre care nu au transpus încă uh, dispozițiile directivei. Trebuie să ne folosim de toate pârghile pe care le avem la dispoziție pentru a exercita presiune. Eu aș propune să avem o tabelă de marcaj al pieței interne, un fel de scoreboard. Am avut, uh, am înregistrat succes până acum cu acest scoreboard, tabelă de marcaj. Iată de ce nu am putea să o folosim aici. Am putea, deci, să comparăm uh, nivelul de punere în aplicare a directivei în statele membre. Am văzut că acest uh, sistem funcționează foarte bine în alte domenii și de ce nu ar face și aici? Pentru a-i putea arăta cu degetul pe codaș. Este la fel de important să informăm întreprinderile. Oare companiile știu exact ce se întâmplă? Mai avem încă foarte multe informații de, de furnizat și trebuie ca uh, uh mediul de afaceri, companiile să fie foarte implicate în toate acestea. Mai există și alte domenii ale, în, ale Uniunii Europene uh, la nivel uh, regional, uh, comunal, nu știm exact ce se întâmplă, care este situația la nivelul Uniunii Europene. Iată deci că mai avem de făcut un mare efort uh, informativ, să-i spunem așa. Iată ce aveam de spus deocamdată, vă mulțumesc. Uh, Mrs. Rula. Doamna Ruler, mulțumesc. Vreau să spun și eu antevorbitorului meu că uh, S-a făcut mai mult în directiva serviciilor decât la multe alte directive. De exemplu, Consiliul pe 25-26 mai s-a ocupat de transpunerea directivei în detaliu, mult mai detaliat decât a făcut-o cu alte directive și cred că dacă se întâmplă așa mai departe, vom ajunge mult mai departe și în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Nu putem spune că la directiva serviciilor nu se întâmplă nimic, însă un problem, o problemă este că avem uh, așteptări foarte mari de la directiva serviciilor. Eu nu cred că 60% dintre serviciile existente vor fi, trans, vor fi, se vor desfășura la nivelul european. Nu cred că va exista o deschidere atât de repede, dar totuși trebuie să lăsăm lucrurile la locul lor și să avem așteptări realiste. Eu personal aș fi vrut să mai transmit uh, și ideea de implicare a colectivităților locale, poate prin Comitetul Regiunilor, la implementarea directivei serviciilor, pentru că foarte multe aspecte se întâmplă la nivel local și regional în această directivă mai ales dacă organizăm acest uh, workshop sau audiere, cum o fi, poate că ar fi bine să invităm și Comitetul Regiunilor. Aceasta este opinia mea. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Rule. Câteva comentarii și din partea mea și de la raportorul din umbră. Cred că Ideea de a ne constitui activitatea în, zur, în jurul unor informate, informații concrete este una foarte logice. Dar vreau să subliniez cele spuse de domnul Hansley, foarte important, și anume modul în care este percepută această directivă de către cei cărora le este destinată, mai ales IMM-urile. Întrebarea este, am reușit până acum să îndepărtăm barierele administrative și reușim într-adevăr să deschidem noi oportunități de afaceri? E foarte greu să evaluăm acest lucru în această fază. Probabil o idee bună ar fi să întrebăm câteva organizații, să rugăm câteva organizații de IMM-uri să ne ajute. Știm, de exemplu, că Ion Șombra a făcut o analiză completă pentru fiecare țară cu privire la transpoziție, la transpunere și poate că ar trebui să obținem aceste informații și să le folosim ca bază de lucru pentru a evita duplicarea uh, uh, eforturilor, dat fiindcă avem foarte puțin timp la dispoziție. Și poate ar trebui să întrebăm Comisia dacă datele lor referitoare la tabelele de marcaj uh, iau în considerare și situația IMM-urilor care doresc să furnizeze servicii transfrontaliere. În acest sens, prima experiență în ceea ce privește punctele unice de contact pe baza analizelor făcute, ne spune că este o experiență interesantă și cred că grupul nostru, atelierul nostru de lucru va fi o ocazie bună pentru a invita pe cei care lucrează în practică în acest domeniu. Și poate ar fi o idee bună în ceea ce privește aceste puncte unice de contact, să vedem în ce măsură promovează statele membre în rândul micilor întreprinderi și organizațiilor acestor mici întreprinderi, deci în, în ce fel promovează noile oportunități europene. În Regatul Unit, de exemplu, am fost invitat la primul seminar organizat de Departamentul de Stat pentru afaceri acum șase luni. Ne-am întâlnit în Camera de Comerț locală, în regiunea mea și am discutat despre oportunitățile disponibile. Acesta este genul de activitate directă la care mă gândeam pentru a sprijini întreprinderile mici, fiindcă trebuie să știm că există companii care nu sunt conștiente de noile oportunități. Doamna Gebhardt m-a întrebat și despre aspecte legate de recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale care au uh, rezultat din activitatea doamnei Vernon și împreună cu doamna Comi. Uh, ele lucrează în grupul nostru de reflecție la recunoașterea calificărilor profesionale. Din câte am înțeles eu, mai ales din partea organizațiilor profesioniste din domeniu, activitatea de transpunere referitoare la libertatea de a furniza servicii transfrontaliere și legătura cu cerințele de recunoaștere reciprocă atunci când vorbim despre profesii mobile, sunt niște aspecte care ar trebui să fie analizate pentru a vedea dacă sunt um, semne de întrebare cu adevărat concrete. Și apoi există și dispoziții noi care uh, deschid piețele pentru astfel de servicii, mai ales capacitatea furnizorilor de servicii de a înființa companii comune de exemplu, uh, topografi, arhitecți, contabili, avocați. Lucru foarte important dacă vrem să ajutăm profesiile liberale și cred că ar fi bine să le cerem și lor punctul de vedere. Și un ultim comentariu care are legătură cu activitatea noastră ne aflăm într-o fază foarte interesantă a activității în cadrul comisiei noastre. Avem uh, raportul, avem uh, în același timp și analiza referitoare la recunoașterea reciprocă și aceste două documente se vor alimenta reciproc la nivelul reformelor necesare pentru directiva privind uh, recunoașterea reciprocă către finele anului viitor. Am vrut de asemenea să menționez aspectele legate de standarde de calitate în furnizarea de servicii. Am avut azi dimineața o audiere referitoare la raportul domnului Cozihne și am avut niște schimburi de păreri foarte importante. Am avut un reprezentant al Camerei de Comerț din Austria care ne-a vorbit despre regiuni unde sunt deja niște standarde de calitate foarte înalte în furnizarea de servicii. Există o clauză, cred că articolul 38, să-mi spuneți dacă mă înșel, dar oricum în directiva servicii există un articol în care se spune că statele membre trebuie să promoveze în mod activ standardele de calitate pentru a ajuta consumatorii consumatorii pot să fie și companii, fiindcă pot exista relații între companii sau între companii și consumatori. Și se încurajează adoptarea și utilizarea de standarde care să ajute consumatorii să poată alege furnizori de servicii și din alte țări. Adică se folosesc standarde europene pentru a deschide uh, mai multe oportunități cetățenilor de exemplu, dacă doresc să cumpere servicii dintr-o altă țară, trebuie să știe că aceste servicii sunt bazate pe niște standarde europene. Și cred că ar fi o idee bună ca în acest raport de implementare să alocăm um, o parte importantă și acestui subiect, să vedem dacă aceste cerințe sunt respectate, dacă s-au um, înregistrat progrese, fiindcă asta nu găsim la camerele de comerț, și avem și documente referitoare la activitatea noastră privind standardele pe care le putem folosi. E bine că putem începe această activitate la momentul potrivit. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu Evelyn Gebhardt încă o dată la acest dosar foarte important și cred că vom reuși să ajungem la niște rezultate importante și să formulăm niște recomandări importante pentru statele membre, astfel încât totul să devină foarte eficient. Mai am trei intervenienți pe lista mea și apoi domnul Martin de la comisie, domnul Schwab, doamna Vanio și domnul Turinen. Mai dorește cineva? După care închidem lista intervențiilor. Domnul Schwab și, evident, raportorul va încheia. No. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că Anglia are 1 la 0 momentan, deci puteți să fiți foarte relaxat în continuare în reuniunea aceasta. Nein, ähm, ich habe ich hab fünf Punkte, die ich ganz kurz gerne äh, anschließen würde. Erstens, klar. Mai vreau să adaug și eu câteva puncte. În primul rând, discuția arată foarte bine, așa cum a arătat-o și raportorul din umbră al liberalilor, că discuțiile din 2006 deja este, sunt uh, parte din trecut. Acum directiva există și trebuie să vedem ce ne aduce directiva. Vrem să vedem dacă ne aduce beneficii, bineînțeles, și unde mai sunt dificultățile cu ea. Sigur că sunt de acord cu cei care au criticat transpunerea foarte lentă a directivei. Unele state membre chiar că au dormit. Dar, uh, pe de altă parte, trebuie să fie clar că Crearea unui partener de contact unitar a schimbat uh, peisajul administrației publice foarte mult. Chiar dacă eu sunt tânăr și vreau o inițiativă, sunt de părere că trebuie să avem și noi un grad de acceptabilitate a proceselor dificile la transpunerea acestei directive. Sigur că statele membre nu pot să folosească acest aspect ca pretext pentru a nu acționa. Dar important este că atunci când avem pentru prima dată administrație europeană în mâna statelor membre, așa cum se întâmplă și în Germania, vom avea nevoie de o administrație care mandatează administrația locală cu aceste schimbări. Și deci de aceea este important să vedem ce fac statele membre. În legătură cu ce a spus uh, raportarea noastră din umbră. Știu că există multe puncte combătute, dezbătute, unele chestiuni par să cadă sau nu sub incidența directivei, de exemplu, școlile de condus. Unele din anumite state consideră că acesta este un aspect mult prea național ca să poate să participe la directiva serviciilor, alții consideră că intră sub incidența directivei. Deci e nevoie de foarte multă informare pentru ca să știm uh, care este adevărul. De asemenea, o parte din această directivă este transmiterea de informații către cetățeni. Alt punct, transpunerea este în sarcina statelor membre, iar statele membre, dacă ne uităm la procesul de dezbatere din 2006 din acest dosar, putem spune că au devenit foarte active. Uh, Poate că însă putem să implicăm și industria, asociațiile și așa mai departe pentru a vedea din partea lor care sunt elementele pozitive până acum. Și un alt punct important se referă la evaluare. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Gebhardt, când spuneți că noi, Parlamentul, trebuie să verificăm efectiv cât de departe ajungem. Dar la evaluare sunt destul de sceptic dacă în raportul acesta de inițiativă vom avea cum să mai abordăm chestiuni de principiu. Putem eventual să dăm anumite indicii despre unde așteptăm de la comisie să pun accentul în evaluarea sa, în peer review-ul său și unde trebuie să ne informeze. Sigur că mă interesează și pe mine și pe grupul meu dacă acest proces uh, pentru directivele viitoare este un proces care e util sau nu. De aceea mă bucur foarte mult de colaborare cu tine, Malcolm, și cu um, Barbara Schatter. Mulțumesc! Mulțumesc. Andreas? Chestiunea aceasta referitoare la instructorii auto are legătură cu ceea ce am spus, cu uh, libera furnizare a serviciilor transfrontaliere. Doamna Verniu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint o țară care nu cred că va transpune prea bine dispoziția privind serviciile. În primul rând, lucrurile au început foarte târziu. În Franța, când se vorbește despre directiva privind serviciile, ne gândim la anul 2005, ne gândim la gândurile și visurile pe care le aveam uh, atunci și uh, există o anumită temere. În țara mea aia lipsește dialogul social și, așa cum s-a spus aici, un dialog social e foarte important pentru transpunerea directivei servicii, pentru piața internă, pentru locurile de muncă. Există aspecte pozitive și negative în același timp, însă accentul trebuie pus pe cele pozitive. Am făcut un mic sondaj între IMM-urile din regiunea de unde vin și uh, le-am explicat ce este directiva servicii, le-am spus că s-a votat, ei nu știau nimic despre asta. Ghișeul unic nu era un subiect cunoscut nimănui dintre aceste IMM-uri în ceea ce privește cooperarea administrativă. Uh, țara din care vin uh, are o tradiție îndelungă în domeniul administrației. Avem o administrație destul de greoaie, cu greu de schimbat. Și de aceea sunt de acord cu Evelin în ceea ce privește sfera de aplicare și cu privire la articolele 2 și 3. Există și aspecte pozitive și acestea le promovăm în rândul senatorilor, adunării naționale, pentru că au existat niște probleme de interpretare mici, dar care pot fi foarte relevante pentru o anumită parte a serviciilor sociale, mai ales cele pentru copii mici. Uh, în acest moment de criză în care piața internă trebuie să reprezinte un plus pentru persoanele cu probleme și uh, lucrurile s-ar putea întoarce împotriva acestui acestor oameni dacă nu există o transpunere corectă. Așa că trebuie să lucrăm la aceste puncte de contact, la aceste ghișee unice, la fel și cu IMM-urile și s-a subliniat aici și rolul Comitetului Regiunilor. Eu cred că tocmai prin acesta putem să evidențiem toate aspectele pozitive, să îi ajutăm pe cetățeni să vadă cum îi ajută această directivă și în ceea ce privește calendarul, din punctul meu de vedere, este absolut perfect. Mulțumesc, doamna Vernion. Într-adevăr, trebuie să identificăm niște IMM-uri franceze care au beneficiat de prevederile directivei privind serviciile și să le promovăm ca exemple pozitive. Doamna Turinan, acum. Eu, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc în daneză. Siger, at jeg ser meget frem til det aș vrea să spun că aștept cu mare nerăbdare rezultatul acestor discuții. Înainte să fiu aleasă, aleasă în Parlament, îmi uh, amintesc că am urmărit acest subiect care era foarte important în Danemarca. Toată lumea a discutat despre el, dezbaterile publice erau foarte dese pe această temă. Așa că n-am să mă refer uh, cu privire la calitatea discuției, dar am ajuns unde s-a ajuns. E o activitate foarte importantă, trebuie să avem în vedere toți indicatorii, toate elementele prezentate de doamna Gebhardt Totul este foarte interesant. Există două tipuri de evaluare, să nu uităm. Avem, pe de o parte, o evaluare tehnică pentru a ști cum au fost puse uh, lucrurile în aplicare, dacă au fost um, înființate aceste ghișee tehnice și așa mai departe, și apoi avem și o evaluare de ordin politic. De exemplu, trebuie să vedem, din punct de vedere al locurilor de muncă, în ce condiții se lucrează atunci când vorbim de servicii transfrontaliere. Lucrul acesta este relevant și pentru IMM-uri, și pentru angajatori, și pentru angajați. Uh, fiecare are propria perspectivă. De aceea e o idee bună să invităm reprezentanți ai tuturor partenerilor la aceste evaluări. Am o întrebare de natură politică și anume relevantă pentru noi este calitatea serviciilor oferite și evoluția prețurilor și modul în care se prestează aceste servicii. Cum am spus, eu vin din Danemarca și avem o piață a muncii care funcționează relativ uh, bine, dar există probleme legate de aceste servicii transfrontaliere atunci când lucrătorii traversează frontiera și nu putem sau deocamdată nu uh, s-a pus totul în aplicare pentru lucrători pentru a le spune veți lucra în condiții valabile și în Danemarca. Asta e o problemă pentru un proiect comun și trebuie să ne axăm pe acest aspect al uh, condițiilor de lucru. E foarte important pentru că economiile europene se axează din ce în ce mai mult pe servicii, pe crearea de locuri de muncă decente. Ele, locurile de muncă trebuie să fie decente oriunde, și în Franța, și în Danemarca, și oriunde altundeva. După părerea mea, încă n-am ajuns la acest nivel, dar cel puțin asta este perspectiva mea politică. Și da, trebuie să invităm toți partenerii sociali pentru a, invita acest, pentru a evalua acest lucru. Sunt foarte încântată că putem lucra pe acest subiect. Sunt membra Comisiei pentru angajarea forței de muncă și raportor din umbră pentru vers, deci urmăresc cu mare atenție evoluția acestui raport. Mulțumim, doamnă Turinen. Cred că nu mai sunt uh, alți colegi, așa că am să-i dau cuvântul domnului Martin din partea comisiei, căruia îi urez încă o dată bun venit, care a urmat foarte îndeaproape transpunerea directivei servicii. Doamna Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că încă o dată mă aflu la INCO și vorbesc despre directiva servicii. Comisia consideră că este o inițiativă foarte bună care a venit la momentul potrivit și anume că Parlamentul ne ajută să exercităm presiunea asupra statelor membre pentru a ne asigura că toate activitățile legate de această directivă sunt finalizate. S-a spus de multe ori, domnul comisar Barnier repetă acest lucru foarte des, directiva aceasta privind serviciile nu e o directivă oarecare. E un program foarte ambițios de modernizarea administrației din statele noastre și având în vedere dimensiunea sa extinsă, e foarte dificil de pus în aplicare. Putem de aceea spune că statele membre au făcut eforturi uh, pentru acest lucru, încă nu sunt toate finalizate și Comisia, la rândul său, se străduie să se asigure că finalizarea aceasta este aproape. După cum știți, statele membre au primit o perioadă de implementare de 3 ani și acum, când această perioadă a fost depășită, uh, continuăm să exercităm presiuni în mod constructiv asupra statelor membre. Comisarul Barnier se asigură de acest lucru atunci când are întâlnirile regulate cu guvernele naționale. Am informat uh, Consiliul și Parlamentul cu privire la uh, situația procesului de implementare. Există note care au fost depuse la Consiliul Concurenței în martie și în mai în ceea ce privește tabelele de marcaj și nu există nicio problemă în a identifica statele membre care sunt în întârziere și domeniile în care sunt în întârziere. Ne vom continua eforturile și la nivel tehnic fiindcă trebuie avut în vedere și aspectele tehnice și organizaționale ale directivei. De exemplu, activitatea aceasta legată de ghișeele unice și de cooperarea administrativă cu sistemul de informare al pieței interne. În al treilea rând, iată că în 2010 continuăm să facem presiune asupra statelor membre pentru a ne asigura că se finalizează activitățile în acest domeniu. Există acest raport de inițiativă al Parlamentului care va fi extrem de util pentru noi și sunt în totalitate de acord cu cele spuse de doamna raportor Gebhardt în ceea ce privește nevoia uh, unei acțiuni rapide și dirijate. Presiunea trebuie menținută anul acesta pentru a finaliza totul și cred că doamna Hanslich a spus de asemenea că dorește acest lucru și Comisia apreciază foarte mult uh, aceste idei. Ce putem face cu ajutorul dumneavoastră? Unde ne puteți ajuta? Ne puteți ajuta să exercităm presiuni pentru transpunerea legislației. Știu că adesea vă gândiți că nu există prea multe state membre care au finalizat procesul de implementare. Nu uitați că adesea în tabelele de marcaj vedem că statele membre sunt în întârziere. Și atunci, foarte clar, trebuie să le spunem că vom continua să colaborăm cu ei, dar există și presiune. În martie la Consiliul Concurenței s-au introdus note informative în care uh, s-au numit statele membre în probleme și la următoarea întâlnire, opt dintre ele au reușit, în urma presiunilor făcute asupra lor, să uh, finalizeze lucrurile. Deci iată că presiunea funcționează. Mai sunt multe lucruri de făcut și de noi și de dumneavoastră singur. Lucru valabil și în ceea ce privește punctele unice de contact sau chișeele unice. Cred că comentariile domnului Harbour în ceea ce privește nevoia de a-i asculta pe cei care vor folosi aceste ghișee unice, deci reprezentanții industriei, e un lucru foarte important. Am o idee pe care sunt sigură că îi putem, o putem discuta cu raportorii. Înțeleg că pe 29 sau 30 septembrie va avea loc un atelier de lucru în care se va discuta raportul. De regulă, pe 30 septembrie, noi avem prima întâlnire a rețelei de responsabili cu aceste ghișee unice în statele membre. Am putea discuta cu secretariatul IMCO și cu doamna Gebhardt acest lucru uh, și dacă doriți, am putea să ne asigurăm că reprezentanții acestor rețele de ghișee unice vin și vorbesc și cu dumneavoastră, dar fiindcă toți sunt aici în oraș. Și apoi, cooperarea administrativă. E nevoie să continuăm cu presiunea și aici pentru a ne asigura că sistemul funcționează și că autoritățile competente cunosc detaliile acestui sistem. Comisia stă la dispoziția comisiei dumneavoastră, a raportorilor uh, din umbra, raportorilor. Uh, pentru orice informații doriți, vă putem pune la dispoziție și notele noastre și așteptăm uh, să vedem cum se vor finaliza colaborările dintre noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Martin! Într-adevăr, mulțumesc pentru sugestiile foarte interesante pe care ni le-ați făcut. Am să-i dau cuvântul uh, doamnei raportor pentru niște uh, concluzii finale. Uh, dacă vreți să mai adăugați ceva, nu vreau să mai adaug prea mult. Vreau doar să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor deputaților care au luat cuvântul și mulțumesc și Comisiei Europene pentru dorința de colaborare și sper să facem cât mai bine, să reușim cât mai bine împreună să rezolvăm acest dosar până la sfârșit. Eu zic că avem o bază foarte bună de uh, lucru. Voi organiza împreună cu raportorii din umbră acest seminar de care ziceam, am preluat toate propunerile care s-au făcut și vom elabora o propunere pe care o vom prezenta după aceea la una din următoarele reuniuni ale coordonatorilor. Cam atâta vreau să mai spun acum. Mulțumesc. Uh, well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Evelyn Gebhardt, pentru că ai uh, inițiat acest uh, proces și mulțumesc și tuturor celor care au intervenit. Cu asta am terminat întâlnirea de astăzi. Ne revedem mâine dimineață la ora 9 în această sală și vom, îl vom asculta pe domnul Schwab care ne va vorbi despre directiva privind voturile, drepturile consumatorilor. Avem voturi la 10, 166 de amendamente la raportul domnul Arias și propun de aceea să avem vot electronic. Diedre vă va trimite o notă informativă pentru a vă reaminti să vă aduceți cartelele de vot. Ședința de astăzi se suspendă și acum avem uh, o întâlnire a coordonatorilor cu ușile închise.